în uh, textul acestei sesiuni, împreună cu numele semnatarilor, în procesul verbal al acestei sesiuni. Următorul punct pe ordinea de zi reprezintă, îl reprezintă declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la concluziile Consiliului European care a avut loc pe data de 17 iunie 2010. Vreau să urez bun venit în mijlocul nostru președintelui Consiliului European și președintelui Comisiei Europene. Stimați domni, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vom începe dezbaterea în curând. Înainte să facem acest lucru, îl vom asculta pe domnul Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. Aveți cuvântul, domnule. Mr. President of the European... Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, dragi colegi, aceasta a fost prima întâlnire a Consiliului European de când am devenit președintele Consiliului. Prima astfel de întâlnire care nu a fost dominată de o urgență imediată. A fost o întâlnire normală și hotărârile pe care le-am luat au fost de o importanță semnificativă. A fost vorba, printre altele, de situația economică pe care o transversă, transver, transversăm și de felul în care am putea îmbunătăți performanța Europei din punct de vedere economic pe termen lung am arătat o hotărâre politică puternică în ceea ce privește asigurarea stabilității euro. Am luat act la această întâlnire de o hotărâre similară de a îmbunătăți tăria noastră economică pe termen lung și am luat act și de strategia europeană pentru ocupare și creștere, inclusiv Europa 2020. În baza muncii Comisiei și în baza muncii consiliilor sectoriale, am susținut cele cinci ținte, cele cinci obiective principale cu care sunteți familiarizați acum și pe care le considerăm a fi fundamentale pentru creșterea ratei de creștere a Europei care este esențială dacă dorim să ne păstrăm felul european de viață cu o populație care îmbătrânește și esențială dacă dorim să rămânem un actor important la nivel global. Știu că mulți în acest Parlament și în alte foruri și-au exprimat preocupările și au întrebat dacă Europa 2020 va putea produce ca strategie mai multe rezultate și mai bune decât strategia de la Lisabona, care a fost considerată a fi insuficientă. Eu cred că poate. Am ales în mod intenționat să ne axăm pe un număr mai mic de obiective și nu pe o serie mare de obiective, așa cum am făcut în strategia de la Lisabona. E vorba de obiective fundamentale care integrează dimensiunile sociale, de mediu și educaționale pe care Parlamentul dumneavoastră a avut dreptate să insiste și să se axeze. Ne vom axa tot timpul pe aceste obiective, vom avea activități uh, anuale, revizuiri anuale, o muncă continuă în fiecare țară vor exista urmăriri separate ale îndeplinirii obiectivelor, nu doar obiective la nivel european. Vom avea astfel puncte de repere realiste pentru a măsura performanța națională. În primul rând, doresc ca statele membre să își asume acest proces pentru ca ele să nu considere că e vorba de un simplu proces adoptat în Bruxelles, un proces pe care să-l poată ignora ulterior ci mai degrabă dorim ca statele membre să considere acest proces ca fiind o parte inerentă a strategiilor economice. Contez pe Parlamentul European să insiste pe punerea în aplicare adecvată a strategiei UE 2020. Aceasta trebuie să fie o parte esențială a felului în care evaluăm starea Uniunii noastre. Am fost mulțumit că dumneavoastră, domnule președinte, când v-ați adresat șefilor de guvern și de stat în cadrul Consiliului European ați atras atenția asupra sprijinului Parlamentului pentru strategia Europa 2020. Am salutat acest lucru. În același timp, știu că mulți în acest for și în alte foruri au exprimat îngrijorări în legătură cu metoda folosită pentru punerea în aplicare a strategiei. Este ea, după cum au spus unii, în prea mare măsură bazată pe o metodă de lucru interguvernamentală? voi sublinia că îmbunătățirea performanței economice a Europei necesită folosirea unei serii variate de instrumente, unele de competență europeană, unele de competență națională la nivel european putem, și asta și facem, să adoptăm legislație comună pentru piața noastră comună în ceea ce privește reglementarea serviciilor financiare, politicile de concurență, comerț, protecția consumatorului și alte subiecte. Putem să ne folosim și de bugetul UE, mai ales de fondurile structurale și programele de cercetare. În toate acestea, rolul Comisiei este absolut esențial însă anumite aspecte cheie ale performanței noastre economice rămân în foarte mare parte o competență națională. Și educația este printre acestea. Dacă dorim să înregistrăm succese, trebuie să mobilizăm toate nivelurile de guvernare într-o străduință comună. În conformitate cu tratatul și citez articolul 121, statele membre vor considera că politicile lor economice sunt un subiect de preocupare comună și le vor coordona în sânul Consiliului și cu Consiliul. Am încheiat citatul. Această coordonare se bazează pe concluziile Consiliului European și implică toate instituțiile și se ia în considerare aici și părerea Comisiei și a Parlamentului și deocamdată extindem domeniul de aplicare al acestei coordonări, la fel cum extindem domeniul de aplicare al acțiunilor noastre în temeiul legislației UE, precum legislația bancară. Coordonarea politicilor naționale și, în același timp, acțiunea comună la nivelul UE sunt necesare. Sarcina Consiliului European este de a aduce la oaltă liderii guvernelor naționale și președintele Comisiei și ideea este să se determine liniile directoare și direcțiile politice ale acestor două elemente menționate cei care intenționează să transforme în dușmani Comisia pe de-o parte și statele membre pe de altă parte, nu fac un serviciu Uniunii. Aș spune de asemenea că ar fi facil să spunem că Consiliul European este un instrument interguvernamental. Acum este o instituție UE și operează în cadrul arhitecturii echilibrate cu atenție a Uniunii ca întreg descrisă în tratat ca atare. Include printre membrii săi pe președintele comisiei și are acum ca președinte o persoană aleasă pentru a munci în interesul Uniunii și care nu reprezintă în același timp și un guvern național. Oricum, nu trebuie să presupunem că șefii guvernelor naționale nu sunt capabili să identifice com interesul comun mai larg și că sunt inconștienți de faptul că propriul interes național este, într-adevăr, existența unei uniuni care să funcționeze adecvat. Revenind la întâlnirea de săptămâna trecută, Consiliul European a mai luat o hotărâre care, din punctul meu de vedere, este la fel de importantă pentru strategia UE 2020, ce anume hotărârea de a stabili un tabel de bord, un sistem de supraveghere pentru a evalua mai bine competitivitatea, dezvoltările aferente și dezechilibrele, pentru a putea identifica tendințele nesustenabile sau periculoase din timp. Astfel de dezechilibre nu au fost identificate în trecut, nu ne-am axat asupra lor, în parte pentru că ele nu erau identificate în tratate ca fiind unul dintre criteriile de la Maastricht, însă ele sunt de importanță vitală. Și, de fapt, situația actuală din statele membre poate să fie considerat a fi rezultatul unui astfel de dezechilibre. Euro a fost victima propriului succes. Am uitat că moneda comună are nevoie de convergență și reformă. Se fac greșeli și s-au făcut la toate nivelurile de guvernanță în ultimii zece ani și să fim sinceri, e o responsabilitate colectivă. În ceea ce privește sectorul financiar, prioritatea noastră este să avem un sistem bancar solid și sănătos I-am cerut Parlamentului European și Consiliului ECOFIN să adopte rapid propuneri legislative privind supravegherea financiară pentru a ne asigura că Comitetul European pentru Risc Sistemic și cele trei autorități de supraveghere pot să lucreze începând cu anul 2011. Contribuția dumneavoastră ca Parlament este vitală și responsabilitatea dumneavoastră este covârșitoare. Ne-am pus de acord de asemenea că testările de stres în domeniul bancar vor fi publicate cel târziu în cea de-a doua jumătate a lunii iulie. I-am cerut Comisiei să facă repede propuneri în legătură cu vânzările în lipsă și CDS-uri. Consiliul European s-a pus de acord că statele membre ar trebui să introducă un sistem de taxe asupra instituțiilor financiare și ne-am pus de acord să explorăm și dezvoltăm împreună cu partenerii din G20 posibilitatea de a crea o taxă globală pe tranzacțiile financiare. Și, de fapt, am ajuns la o poziție comună în legătură cu alte chestiuni care vor fi discutate în summitul de la Toronto, summitul G20, unde eu și domnul Barroso avem onoarea de a reprezenta Uniunea Europeană. De asemenea, reconfirmăm poziția Uniunii Europene în sensul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în speță țintele noastre de ajutor pentru dezvoltare până în 2015. Asta în pofida crizei economice. De asemenea, dorim să obținem în continuare progrese în ceea ce privește schimbarea climatică. Ne-am pus de acord cu anumite condiții să inițiem negocierile de aderare pentru Islanda și am salutat cererea Estoniei de a adera la zona euro. Ambele sunt semne de încredere în viitorul Uniunii noastre. Am adoptat o declarație privind Iranul care a reflectat preocupările noastre majore în legătură cu programul nuclear și am cerut Consiliului pe afaceri externe să adopte la următoarea întâlnire măsuri de implementare a sancțiunilor Consiliului de Securitate ONU. Făcând acest lucru, am dezvoltat și am demonstrat, de fapt, faptul că Uniunea poate să aibă o poziție comună în una dintre cele mai delicate chestiuni de politică globală de astăzi. Cea de-a doua parte a întâlnirii s-a axat pe guvernanța economică și pe o mai bună coordonare a politicilor economice. V-am raportat în legătură cu munca îndeplinită până acum de task force-ul pe care Consiliul European mi-a cerut să îl prezidez deja este evident un grad înalt de convergență și intenționez să finalizez munca acestui task force până în octombrie, cel târziu. Mă voi întâlni cu delegația dumneavoastră înainte și după vacanța de vară pentru a asigura faptul că contribuția Parlamentului este perfect integrată în munca noastră. Consiliul European a salutat raportul meu de progres și s-a pus de acord asupra unui prim set de orientări. A aprobat concluziile provizorii în legătură cu o mai strictă supraveghere a bugetelor și cu competitivitatea. Suntem de acord că trebuie să consolidăm și dimensiunea preventivă și corectivă a Pactului de Stabilitate și Creștere. Sistemul de sancțiuni din Pact trebuie revizuit pentru a avea un sistem coerent și progresist. Comisia a înaintat ideea de a avea un semestru european, ideea acceptată. Prin acest proiect, statele membre trebuie să prezinte programe de stabilitate și convergență în primăvara fiecărui an, facilitând o revizuire comună a acelor tendințe care afectează bugetele naționale pentru anul viitor, anii viitori, luând în considerare și procedurile bugetare naționale pe acest punct subliniez că niciodată nu s-a sugerat că ministrii de finanțe trebuie să-și înainteze bugetul național către Comisie pentru aprobare înainte de a-l înainta propriilor parlamente naționale, pentru că nimeni nu ar fi de acord cu o astfel de încălcare a competențelor parlamentare. Munca task force-ului nu e gata încă. Alte idei din partea Comisiei, desigur, din partea Băncii Centrale, din partea Parlamentului dumneavoastră și din partea statelor membre, de la care am avut cam 12 contribuții scrise, urmează încă a fi discutate. Anumite idei necesită poate modificări ale tratatului, întrucât acest lucru reprezintă un proces mai îndelungat și mai dificil, vom acorda prioritatea celor propuneri care pot să fie puse în practică mai ușor și mai rapid. Oricum, se pare că există un consens conform căruia nu trebuie să creăm noi instituții pentru guvernanța noastră economică, ci să ne folosim mai bine de cele pe care le avem deja. Deși va trebui să luăm decizii specifice la nivelul țărilor din zona euro și când e cazul voi uh, convoca întâlniri eurozone, după cum am făcut-o de dor deja, la nivelul Uniunii Europene aici trebuie să hotărâm liniile directoare generale ale guvernanței noastre economice. Fie că suntem în zona euro sau nu, suntem interdependenți din punct de vedere economic și împărtășim cea mai mare piață a lumii la modul comun. La acest nivel trebuie luate majoritatea deciziilor europene prin structurile instituționale și prin procedurile Uniunii noastre. În acest context și în conformitate cu tratatul, Consiliul European intenționează să-și îndeplinească rolul de a iniția priorități, direcții politice pentru Uniune, inclusiv în ceea ce privește guvernanța economică și strategia economică. Dragi colegi, provocările economice cu care se confruntă Europa rămân imense ne-am aflat pe buza prăpastiei acum câteva săptămâni și încă nu am ajuns la loc sigur. Am avut dreptate să oferim un stimul fiscal atunci când am fost în cel mai dificil moment al recesiunii, însă trebuie să fim atenți să nu ajungem într-o situație în care deficitul fiscal și nivelul acumulat al datoriei ajung să fie insustenabile și devin o amenințare la adresa regenerării noastre economice. Măsurile luate de statele membre pentru a-și reduce deficitele nu vor avea un efect deflaționist profund asupra UE. Dacă restaurează încrederea în economie, astfel în același timp vor stimula și consumul și investițiile. Pe de altă parte, incapacitatea de a corecta deficitele nesustenabile vor duce la o pierdere fatală de credibilitate și încredere. Măsurile luate sunt diferențiate în funcție de situațiile diferite din fiecare stat membru în parte și sunt și graduale aceste măsuri. Nu vorbim de nivelul absolut aici, ci mai degrabă de direcție, de sustenabilitate. Acestea sunt importante. Dacă suntem tenace, cred că Europa va trece la o etapă superioară. Consider că această întâlnire a Consiliului European a fost un pas extrem de important în lupta împotriva crizei, care a început ca o criză financiară și care a devenit o criză economică, bugetară și aproape o criză monetară. Și tragem învățămintele acestei crize și corectăm cauzele și sper că pas cu pas vom reuși să ne atingem ținta. Mulțumesc! Președintele, mulțumim domnului Van Rompuy. Din partea Comisiei Europene, domnul Barros are cuvântul. Vă rog, domnule președinte. Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi, cu, în urmă doar o săptămână ne-am întâlnit la Strasbourg pentru a ne pregăti pentru uh, Consiliul European și pentru summitul G20. Și în fața acestui for am spus că atunci când ne confruntăm cu această criză economică, dezvoltarea este răspunsul. Dar dezvoltarea trebuie să fie durabilă și inclusivă și trebuie să construiască pe baza unei uh, consolidări fiscale. Și pentru acest lucru trebuie să avansăm pe mai multe fronturi deodată. Să adoptăm strategia Europa 2020, să finalizăm uh, regulamentele de supraveghere a piețelor financiare, să avem măsuri pentru guvernanța economică în Europa și să ajungem la summitul G20 la Toronto cu o poziție europeană unică. Mă bucur să văd că acesta este și pasul pe care l-a luat Consiliul European săptămâna trecută, ceea ce s-a întâmplat în principal pe baza măsurilor propuse de Comisia Europeană. Acest Consiliu a ajuns la niște concluzii excepționale, pentru că am luat măsuri pentru liniile directoare strategice care ne-au direcționat spre un viitor strategic. Concluziile Consiliului European nu au adunat pur și simplu la oaltă uh, pozițiile naționale, ci au o perspectivă europeană în trei domenii. Guvernanță economică, supraveghere financiară și, bineînțeles, tot ce are legătură cu strategia viitoare, pentru viitor Europa 2020. În primul rând, guvernanța economică. Deși este o activitate în plină desfășurare, acum nu este foarte clar ce avem de făcut. Comisia a transmis câteva idei în comunicarea sa din 12 mai. Semestrul european pentru a reuni politicile economice și fiscale și pentru a avea o activitate eficientă, o utilizare mai bună a metodelor de încurajare și pedapsă pentru a rezolva problemele potențiale și pentru a le rezolva în momentul în care apar și să ne asigurăm că toate sistemele sunt făcute în așa fel încât să respecte toate uh, măsurile incluse în tratate și să acoperim toate subiectele cheie și nu, să nu ne uităm doar la dimensiunea bugetară. Acum avem un consens european. Aceasta este calea de viitor. Aceștia sunt pașii următori pe care trebuie să-i facă task force-ul, care este uh, condus de Consiliul European, să ia acest consens și să-l transforme în acțiune, în măsuri concrete. Și Comisia a transmis câteva idei în legătură cu măsuri concrete care pot fi luate și suntem pregătiți cu propuneri detaliate pe care vi le vom înainta până la finalul lunii septembrie, pentru că eu consider că timpul este extrem de important aici. Al doilea domeniu important asupra căruia ne-am pus de acord au fost serviciile financiare. Știm cu toții că nu ne-am terminat treaba aici și știm că trebuie să avem o fundație de reglementare pentru serviciile financiare, astfel încât să dăm încredere consumatorului că putem face față provocărilor ulterioare. Așa cum am discutat și cu șefii de state și guverne săptămâna trecută, fac apel și la dumneavoastră să faceți toate eforturile pentru a vă asigura că propunerile legate de supravegherea financiară sunt adoptate până la finalul lui decembrie, astfel încât noile aranjamente să poată fi implementate de anul viitor. Și la fel, aceeași urgență se aplică și cerințelor de capital. M-a bucurat faptul că Consiliul European și-a asumat uh, ținta noastră uh, transmisă în comunicarea de pe 2 iunie și cu această propunere ne vom concentra, aceasta va fi practic fundația activității noastre în septembrie pentru a reuși să dezvoltăm aceste inițiative importante. Mi s-a părut extrem de important de asemenea și faptul că Consiliul European a fost de acord cu propunerea pentru o abordare eficientă a testului de stres în sistemul bancar. Făcând acest lucru bancă cu bancă, este cea mai bună abordare pentru a avea transparență și pentru a împiedica speculațiile care apar și care distorsionează piața. Vom ști exact care sunt problemele care au mai rămas și exact cum le putem rezolva. Și așa cum am spus și în Consiliul European, Comisia va fi pregătită să facă tot ce trebuie pentru a ajuta Uh, sectorul bancar, inclusiv cu uh, ajutoare de stat acolo unde este necesar. Apoi, una din cele mai importante concluzii ale acestui uh, Consiliu a fost Europa 2020. Aceasta a fost acceptată ca strategie de Consiliul European, ca fiind o strategie durabilă și inclusivă, pentru care și acest for a avut o părere și un aviz favorabil. Mă bucur că am putut adopta această strategie atât de rapid și mai ales că am fost de acord cu cele cinci obiective uh, speciale, în special cu educația și cu lupta împotriva sărăciei. Și trebuie să subliniez acest lucru pentru că nu a fost clar de la bun început că statele membre se vor pune de acord să își împărtășească măsurile pe care le vor lua și care țin practic de competențele naționale. Cei 27 de șefi de state și uh, guverne și-au asumat niște angajamente extrem de importante. Conducerea, să conduci un uh, stat, uh, un stat membru al Uniunii Europene înseamnă să conduci o parte din Uniunea Europeană și de aceea este important ca șefii de state să-și asume acest rol de conducere. A fost extrem de util utilă părerea Parlamentului în obținerea acestui rezultat pozitiv și vreau să vă mulțumesc pentru asta și vreau să mulțumesc și președintelui Parlamentului pentru că în prima parte a Consiliului European a spus foarte clar cât de important este să ne punem de acord asupra acestor abordări. Mulțumesc acestui for pentru părerile esențiale pe care le-au transmis pentru strategia noastră și, care, și pe care sper că ni le veți acorda și pe viitor, pentru că, așa cum bine știți, încă nu ne-am terminat treaba. Trebuie să identificăm multe alte aspecte legate de implementarea acestei strategii. Acum ne confruntăm practic cu munca dificilă, cu sarcina dificilă de a pune în practică această strategie, angajând toate părțile societății și tocmai de aceea am spus la început, am vorbit despre sentimentul de proprietate, de însușire din partea statelor membre. N-ar trebui să o vedem ca pe o strategie provenită de la Bruxelles sau de la Strasbourg. Este important să o privim ca pe o strategie pe care societatea noastră se poate baza. Comisia va avea inițiative pentru a conduce această strategie și pentru a ajuta statele membre să-și dezvolte niște programe naționale de reformă. Succesul acestei strategii se va baza în mare măsură și pe activitatea acestui Parlament prin uh, relațiile pe care le are cu societatea civilă și cu parlamentele naționale. Va fi într-adevăr un efort comun pe care îl vom face în anii următori această abordare ne oferă cea mai puternică platformă pentru reuniunea G20 din această săptămână. O poziție clară și unită care ne poate oferi genul de conducere, de poziție puternică pe care am oferit-o și în summitul din 2008. Într-o scrisoare comună semnată de mine și de domnul Van Rompuy, i-am anunțat pe colegii din G20 care este proiectul, programul și prioritățile Uniunii Europene în următoarele decenii. Este pentru prima oară când Uniunea Europeană are o poziție comună în ceea ce privește prioritățile pentru acțiuni globale. Și ar trebui să salutăm acest lucru. Avem un calendar clar pentru viitor, care sunt provocările pe care le putem lansa către partenerii noștri din toată lumea. Unele dintre măsuri sunt controversate și unele, unii dintre partenerii noștri uh, le contestă, spre exemplu taxele bancare. Uh, dar a fost important faptul că la nivel european am ajuns la un consens în ceea ce privește aceste măsuri. În concluzie, concluziile acestui Consiliu demonstrează că suntem foarte eficienți atunci când ne concentrăm asupra priorităților. Ar trebui să nu ne grăbim să înființăm noi mecanisme și noi structuri uh, cu genul de dezbatere instituționale care nu se mai termină niciodată. Trebuie să avem încredere în instituțiile deja existente, să le sprijinim și să avem încredere uh, în faptul că ei vor reuși să aibă rezultate spectaculoase, cum am văzut și săptămâna trecută. Înainte de a finaliza, dați-mi voie să felicit Parlamentul, Consiliul și pe înaltul reprezentant pentru rezultatul de succes în procesul de negociere privind Serviciul de Acțiune Externă salutăm faptul că avem un sistem care face parte din sistemul european și uh, Catherine Ashton lucrează împreună cu celelalte instituții, aplicând aceleași reguli de responsabilitate ca orice alt serviciu public din Uniunea Europeană. Comisia a lucrat, a cooperat strâns cu acest for și cu alte instituții pentru a ne asigura că Serviciul de Acțiune Externă va fi înființat și operațional cât mai curând cu putință. Aceasta a fost una din inovațiile cele mai importante din tratatul de la Lisabona pe care trebuie să o transformăm în realitate. Și uh, metoda comunitară ni se pare cea mai bună metodă de a livra rezultatele pe care cetățenii noștri le așteaptă și cred că aceste concluzii ale Consiliului reprezintă un succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru discursul dumneavoastră. Acum, în numele partidelor principale, în numele PPE, doamna Vortman Col. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul PPE salută faptul că în timpul președinției dumneavoastră Consiliul a făcut pași semnificativi pentru îmbunătățirea guvernanței economice în Europa. Această abordare comună în G20 este foarte importantă pentru că criza ne cere ca în sfârșit să creăm o fundație mai solidă pentru existența viitoare a monedei euro. Bugetele trebuie să fie abordate pentru a rezolva problema încrederii uh, în piețele financiare și încrederii cetățenilor noștri. Trebuie să utilizăm ambele brațe ale Pactului de Stabilitate și Creștere. Trebuie să utilizăm și penalități, dacă este necesar. Uh, este foarte important modul în care se vor pune în practică toate aceste măsuri, pentru că măsura, metoda interguvernamentală, din, din câte ne dăm noi seama, nu va rezolva lucrurile. Avem nevoie de o abordare uh, comunitară a guvernanței, nu avem nevoie de instituții noi, ci avem nevoie de o mână mai forte a Comisiei. Domnul Barroso, Domnule Barroso, mă bucur că veniți cu propuneri mai detaliate în următoarele luni. Ne-ați spus că uh, Comisia este guvernul economic al uh, Europei și ați fost aplaudat când ați spus acest lucru în plenară, dar acest lucru înseamnă că trebuie să folosiți în mod ambițios dreptul dumneavoastră instituțional de a veni cu inițiative. Pentru că problemele bugetare în cele 27 de state membre ne cer, o astfel de, ne cer astfel de inițiative uh, IMM-urile sunt motorul uh, economiei noastre în Europa. Și pe noi ne îngrijorează încă modul în care veți reuși să trageți la răspundere statele membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor. Noi dorim propuneri mai concrete în cadrul acestui grup operativ. Pentru că numai așa vom putea aborda cu succes problemele noastre. Dacă nu, atunci vom ajunge, cu o, a, o ajunge să avem o a doua strategie de la Lisabona care să nu fie încununată de succes, ceea ce va fi un dezastru pentru creșterea noastră economică și pentru locurile de muncă. Domnule președinte, ne solicitați să decidem rapid cu privire la pachetul de supraveghere financiară, dar știți că problema nu este aici, în Parlament, problema este în Consiliu. Consiliul încă nu este pregătit să pună acest raport să transpună acest raport în, într-o, într-un act legislativ concret. Trebuie să faceți apel la colegii dumneavoastră din Consiliu să dea dovadă de aceeași uh, hotărâre pe care a demonstrat-o și Parlamentul, ceea ce e vital dacă vrem să ajungem să îndeplinim acest obiectiv în ianuarie. Mulțumesc, spune președintele. Acum, doamna Ulfskog, pentru socialiști și democrați. herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. 14.000 de barili de petrol pe zi se varsă în Golful Mexic și, de fapt, vedem efecte devastatoare ale acestui lucru acolo. În nordul Europei există persoane care văd că există petrol care vine în această parte a lumii prin uh, golf. Într-adevăr, suntem extrem de vulnerabili, nimeni nu trăiește izolat pe propria insulă în contextul global, pentru că totul are legătură cu restul lumii. Există interconexiuni. De aceea, ar trebui să ne axăm din ce în ce mai mult pe energie regenerabilă. Dar nu doar atât. Trebuie să ne gândim, să creăm o societate cu totul diferită. Adesea avem majorități absolute când adoptăm rezoluții, însă, de fapt, în realitate, se face mult prea puțin. Nu trebuie să uităm de aceste chestiuni din cauza crizei economice. Nu vom reuși să rezolvăm problemele legate de criza economică decât dacă recunoaștem că suntem vulnerabili din punctul de vedere al mediului. Vulnerabilitatea este un mare adevăr și în ceea ce privește piețele financiare, pentru că ele reacționează și în ultimele decenii a fost adevărat acest lucru. Mulți oameni din grupurile politice de aici au spus că e bine că piețele dispun de astfel de prerogative și puteri, însă nu. Noi trebuie să luăm hotărâri prin care să reglementăm piețele financiare. Acest lucru e de o importanță covârșitoare și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în multe state membre, unde am vorbit despre forțe ale pieței absolut dezlănțuite, atunci um, am văzut ce probleme imense am avut. Tot despre vulnerabilitate e vorba când ne gândim să punem în aplicare aceste reguli. Trebuie să tăiem cheltuielile publice, să le reducem semnificativ, însă astfel de măsuri draconice înseamnă că punem uh, sub semnul întrebării și periclităm creșterea din cauza crizei economice. Criza aceasta poate să devină o recesiune cu rădăcini adânci și statele membre sunt expuse acestui risc. Iată, există riscul să există un prejudiciu foarte important și să se distrugă ceea ce încercăm noi să salvăm. Am ascultat ceea ce a spus domnul Van Rompuy și sunt de acord în mare măsură, însă avem de-a face cu foarte multe idei, însă practic nu avem capital uman, factor uman, pentru că vorbim că despre lupta noastră pentru mediu, însă de fapt luptăm pentru piețele financiare. Să nu uităm că începem să avem din ce în ce mai mulți șomeri. Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Ferhofstadt, pentru ALDE. Domnule președinte, dați-mi voie să spun mai întâi că este evident faptul că statele membre ale Uniunii trebuie să joace un rol vital chiar, ar trebui să spun, în strategia economică a Uniunii Europene și a zonei euro în anii următori. Dar cea mai importantă întrebare este alta. Cea mai importantă chestiune astăzi este cine se va ocupa de controle și cine se va ocupa de impunerea sancțiunilor dacă unele din statele membre nu îndeplinesc condițiile. Asta este întrebarea cheie controlul va sta în mâinile uh, statelor membre ale Consiliului. Statele membre își vor aplica singure sancțiuni sau va exista o instituție independentă, comunitară a Uni Uniunii Europene. Asta este întrebarea cheie de astăzi și nu cred că e cineva aici, în acest for, care crede că statele membre își vor aplica singure sancțiuni, pentru că n-au făcut-o nici în trecut, de ce ar face-o pe viitor, dragi colegi? Și o să vă dau câteva exemple. Tratatul de la Lisabona a căzut pentru că nu exista o instituție independentă care să uh, controleze statul membru, să vadă că într-adevăr a aplicat strategia de la Lisabona. La fel s-a întâmplat și cu pactul de stabilitate. Când există o țară care nu își îndeplinește condițiile, ne trezim cu o problemă ca Grecia. Dar când avem o țară mai mare care se confruntă cu probleme ca Franța și Germania, atunci adoptă pur și simplu pactul de stabilitate. Deci această treabă nu poate fi făcută de statele membre. Trebuie să avem o instituție independentă, comunitară, care trebuie să se ocupe de monitorizare. Suntem convinși de asta. Cred că acum vreo două zile președintele uh, Băncii Centrale Europene, domnul Trichet, a spus exact același lucru și a făcut exact aceeași analiză aici, în acest for. Parlamentul European și Comisia Europeană și președintele uh, Băncii Centrale Europene uh, consideră sunt de aceeași părere. Trișe a spus chiar că putem să avem o altă instituție, dar trebuie să avem o metodă comunitară și trebuie să avem o instituție europeană care să joace acest rol. Asta nu înseamnă că statele membre nu vor juca niciun rol. Nu, ele trebuie să implementeze strategia în politica lor de zi cu zi, în strategiile de zi cu zi pe care le dezvoltă pentru propriile țări. Și de asta avem nevoie, domnule președinte, avem nevoie de avem nevoie de asta și pentru pactul de stabilitate și pentru strategia 2020 și pentru strategiile pe care le vom dezvolta în lunile următoare. A doua observație, domnule președinte, se legă de supravegherea financiară. Care este problema aici? Problema este că liderii europeni se duc la G20, dar nu se pot pune de, nu pot anunța un acord în ceea ce privește supravegherea financiară. Motivul fiind că miniștrii de finanțe de la Ecofin au venit cu un răspuns pe baza propunerilor comisiei cu raportul la rozier. Deci asta e problema. Trebuie să transmitem un mesaj către ministrii de finanțe. Ei trebuie să revină asupra propunerilor lor și să meargă în direcția propusă de comisie. Propunerile comisiei în la rozier se bazează pe Autoritatea Europeană de Supraveghere a Băncilor. Asta este propunerea. Uh, și ceea ce au făcut miniștrii de finanțe uh, la ECOFIN în decembrie anul trecut a fost un pic de coordonare între organismele naționale de supraveghere. Organisme naționale care nu au funcționat în cazul crizei financiare. Tocmai ele au uh, alarmat politicienii în momentul în care a apărut criza și acum spun că e suficient să se coordoneze între ele. Deci avem nevoie din partea Consiliului să îndemne statele membre să meargă în direcția propusă de comisie prin raportul la rozier, deci către acest sistem uh, de supraveghere unic. Mulțumesc în numele verzilor doamna Labeca Hans. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule președinte al Consiliului. În primul rând vreau să vă spun că am fost consternată că ați subliniat aici cât de normal a fost summitul din ultima săptămână. Eu cred că aceasta este continuarea metodei greșite uh, de săptămâna trecută. Nu ar trebui să ne imaginăm acum aici că am ajuns la normalitate uh, că cooperarea europeană funcționează normal dacă un summit este limitat la șase ore, astfel încât să nu cumva să se spună un cuvânt greșit sau o propoziție greșită care să aducă moneda euro la cote și mai scăzute. Eu cred că nu ar trebui să fie sarcina dumneavoastră să veniți și să ne suflați nisip în ochi ca să nu vedem care e situația, pentru că o vedem destul de bine. Domnilor și domnilor, Uh, domnul Verhofstadt a spus deja că lucrurile nu merg bine în guvernanța economică europeană și că există anumite puncte uh, care arată acest lucru. Uh, supravegherea financiară și raportul de la Rozia, care a fost menționat și de domnul Barroso, cum vi se pare că după un an de dezbateri am reușit să ne punem în sfârșit de acord asupra unui mecanism de supraveghere, dar Consiliul pur și simplu refuză să dea posibilități de punere în aplicare a, pentru această supraveghere financiară. E, e ceva absurd. E, e un moment în care noi, în momentul în care vă, vă avem pe dumneavoastră aici la nivel european, așteptăm din partea dumneavoastră o susținere mai mare. Uh, această dezbatere poate să fie continuată cu reglementările pe care Parlamentul și le-ar dori pentru interzicerea produselor uh, financiare periculoase pe piețele financiare, uh, cel puțin interzicerea, întreruperea temporară a utilizării acestora. Am putea să discutăm și despre uh, modul în care funcționează fondurile speculative și oazele fiscale. Am putea să vorbim despre um, salariile managerilor, despre uh, bonusurile absolut imense care se plătesc. Toate aceste chestiuni uh, care sunt acum în discuție în, uh, în acest dialog, toate sunt blocate ori de către Consiliu, ori de către Consiliu și Comisie împreună. Domnule Barroso, um, ne-ați, ne mulțumit pentru că v-am oferit susținere și cred că e bine. E bine să recunoașteți efortul pe care îl face Parlamentul în favoarea metodei comunitare. Dar dacă mă uit și văd ce se întâmplă cu taxa pe tranzacțiile financiare, eu aș vrea, aș vrea să cred că ea va putea fi impusă în cadrul G20. Aș vrea tare mult să cred acest lucru și de-abia aștept să veniți de la Toronto. Și dacă veniți înapoi de la Toronto, vreau să ne spuneți că comisarul dumneavoastră responsabil, care s-ar presupune că reprezintă poziția europeană, pentru că domnul Juncker a spus întotdeauna acel, acest lucru. Sper ca acest comisar responsabil să prezinte în sfârșit textul pentru uh, instituirea unei taxe pe tranzacții financiare în Uniunea Europeană. Și dacă nu veți veni cu acest text atunci, uh, înseamnă că ați folosit din nou încă un summit pentru a uh, duce de nas publicul european, spunând ce eforturi mari ați făcut dumneavoastră pentru această taxă. Ce se întâmplă cu Europa 2020? Acum, după cazul Greciei și după cazul Spaniei, ne dăm seama foarte clar că avem nevoie de o strategie comună care să ofere orientare pentru a ajunge la o creștere și o dezvoltare durabilă. Ar fi foarte bine dacă am avea astfel de abordare, dar ce avem de fapt? Avem niște cuvinte mai frumoase decât cele din strategia de la Lisabona, dar uh, nu putem să ne așteptăm că după aceste cuvinte frumoase va apărea și creșterea durabilă pe care ne-o durăm. Pentru că am văzut clar, în strategia de la Lisabona erau tot felul de instrumente și bani și totuși nu s-a întâmplat ce voiam. Și ce mi se pare mie strigător la cer ca reprezentant a verzilor, e faptul că în continuare nu se pune accentul pe eficiența utilizării resurselor, pe eficiența energetică, pe mai multă ambiție în protecția climatică. Acestea toate pot să fie motor al inovării. În Germania toată lumea se bucură despre faptul că se recuperează industria auto pentru că chinezii au Uh, uh, venit în Germania și cumpără mașini mari și care consumă foarte mult combustibil. Asta ar fi un lucru bun, se presupune. După, acest lucru după eșecul de la, de la, de la Cancun și uh, îmi dau seama cu, cu mare îngrijorare că în Europa lumea tot n-a înțeles cum trebuie să meargă lucrurile. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă! Acum, domnul Kirkhope, pentru conservatori. Uh, Domnule președinte, Consiliul European s-a axat în mod legitim pe reformarea Europei. Uh, grupul meu este dedicat acestui obiectiv. Doresc să spun ceva înainte de asta despre Iran. Iranul ar trebui să fie una dintre cele mai respectate puteri din Orientul Mijlociu. Are o istorie lungă, un popor talentat și inovator. Am dorit să putem să colaborăm cu Iran în soluționarea problemelor globale care ne presează acum recent m-am întâlnit cu reprezentanții ai Iranului care au sugerat care ar putea fi aceste probleme. Însă, din păcate, domnule președinte, Iranul este în mâinile celor care, sincer, nu dau doi bani pe aspirațiile poporului sau pe problemele vecinilor din Golf. Iranul are un program de energie nucleară care provoacă în mod legitim suspiciuni. Dacă ar dezvolta energie nucleară în mod transparent și deschis, nimeni nu i-ar pune la îndoială dreptul de a face asta. Însă încercând să dezvolte această capacitate nucleară în secret, este evident că motivele și ambițiile Iranului sunt pericole reale. Salutăm pașii întreprinși de liderii UE pentru a supune Iranul la presiune pentru a coopera cu comunitatea globală. Dacă nu, măsuri de restricționare a comerțului, uh, activității bancare, a furnizării cu petrol și gaze trebuie să fie luate. Salutăm acordul în legătură cu UE 2020, care sperăm că își va merita numele de activitate pilot a Comisiei. Trebuie făcute multe lucruri în practică, nu suntem de acord cu toate detaliile, însă dacă am putea traduce totul în practică, acest lucru ar fi un progres pentru UE o piață internă relansată, extinsă, comerț în interiorul UE și în afara UE trebuie facilitat, trebuie eliminate obstacolele birocratice inutile, poverile trebuie reduse pentru întreprinderile noastre reglementarea dură trebuie să fie înlocuită de reglementarea inteligentă sau pur și simplu de mai puțină reglementare. Pentru a ajuta moneda euro și pentru a consolida viitorul economic al membrilor UE, deficitul bugetar din toate statele membre trebuie redus în mod evident. În Regatul Unit suntem de acord cu cei care spun că trebuie luați pași duri, dar necesari. Bugetul nostru de urgență a fost dramatic, ca să zic așa, însă, după cum a spus domnul Osborne, acesta a fost inevitabil. Doar reducând datoria publică, vom putea asigura investițiile în sectorul privat și creând astfel ocupare și creștere. Și sectorul privat, domnule președinte, poate restaura cel mai bine prosperitatea și creșterea. Salutăm faptul că Consiliul European s-a axat pe pași imediați pentru a ajuta euro. Bineînțeles, noi nu suntem membri ai zonei euro și nu vom adera, însă dori la zona euro să fie un succes partidul nostru crede că măsurile necesare îmbunătățirii guvernanței euro nu necesită centralizare um, și mai multă și dorim să transferăm mai multe prerogative de la Bruxelles la statele membre. Nu dorim ca uh, statele non zona euro să sprijine statele din zona euro, pentru că acele țări trebuie să se sprijine singure. Însă suntem gata să sprijinim inițiativele care respectă obligațiile din tratat ale statelor membre. Domnule președinte, trăim într-o zonă din ce în ce mai competitivă. Preeminența economică a Europei și a SUA nu mai este o realitate sistemul nostru de democrație liberală și de protecție socială pentru cei mai vulnerabili este supus uh, pericolelor. Uh, suntem supuși pericolului din partea capitalismului uh, care se bazează pe autoritate și avem nevoie de reformă pentru a ne bucura de stilul nostru liber de viață. Încercând să ne agățăm de statul quo, nu ar fi un lucru bun și ne-ar duce la pierzanie în mod cert. Președintele, mulțumesc pentru ceea ce ați spus și acum domnul Bischi de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Rezultatele summitului european de joia trecută se vor lăsa măsurate pe baza celor obținute. În primul rând, e clar că trebuie făcuți pași în direcția bună, dar oare care sunt propunerile pe care le faceți cetățenilor europeni și ce propuneri faceți pentru îmbunătățirea sistemului financiar? Consiliul declară faptul că băncile ar trebui să fie implicate la plata costurilor, activitatea acestora trebuie să fie reglementată mai strict. Eu nu pot decât să salut acest lucru, însă, din păcate, nu cred că lucrurile vor sta așa. Pentru că, în primul rând, decideți să introduceți o taxă financiară pentru băncile din Uniunea Europeană, dar, din păcate, nu există uh, uh, un acord din partea tuturor statelor membre pe acest punct. Iar uh, o taxă internațională mi se pare complet nerealistă. Pentru introducerea unei taxe financiare generale este o chestiune în care eu mă îndoiesc că actorii de pe piața financiară globală vor uh, vor fi de acord cu acest lucru și așadar vor, fi put, vor putea fi uh, împiedicate speculațiile. E nevoie de măsuri mai stricte pentru cei care au probleme cu deficitele, care au dus la această criză. Consumul cetățenilor trebuie să fie redus, iar cei care sunt cel mai vulnerabili, cei mai vulnerabili din punct de vedere social, trebuie să fie protejați pentru că dacă nu, uh, măsurile de reducere nu, nu vor duce la nimic bun. Măsurile de reducere nu trebuie să fie făcute fără discriminare și faptul că ele sunt trecute în Europa 2020 uh, și nu sunt destul de bine identificate, destul de bine diferențiate, îmi pune semne de întrebare. e clar că e nevoie de o mai echitabilă împărțire a veniturilor și mi se pare că e păcat că în strategie nu se regăsește acest lucru. E nevoie să ne gândim la baza democratică a societății noastre. Pentru că problema este în momentul de față modul în care se abordează ieșirea din criză. Peste tot se fac reduceri pe seama cetățenilor, uh, aceast, aceste reduceri la nivel social vor duce la creșterea prăpastiei între persoanele bogate, persoanele sărace. Mulțumesc, președintele întrerupe. Are acum cuvântul domnul Farage. Mulțumesc, domnule Van Rompuy, pentru discursul noastră. Ne-ați spus foarte clar de ce avem atâtea eșecuri în Uniunea Europeană. Ați spus că uh, am scăpat de criza euro, că am uh, pășit înapoi de pe marginea prăpastiei și apoi ne-ați dat citatul zilei. A spus că euro a fost o victimă a propriului său succes. Cel puțin asta ar trebui să aducă un zâmbet pe buzele multora când o să vadă știrile de seară. Deci, în mod clar, sunteți un visător al zilelor noastre. Ați fost avertizat de la bun început că sunt mai multe țări care nu pot să intre în zona euro știau că au mințit, că au trișat, dar dumneavoastră ați mers mai departe cu acest proiect. V-ați îndreptat spre pericol în ciuda faptului că ați fost avertizat că lucrurile nu vor, fi, nu vor funcționa. Și am fost uluit săptămâna trecută când ați recunoscut în fața mea că nu există niciun plan B, nu există un plan de rezervă pentru a ajuta țări precum Grecia, Spania, Portugalia și așa mai departe, care la un moment dat vor trebui să renunțe la această monedă. Deci nu există niciun plan de a readuce propriile lor monede. Cam cât trebuie să sufere aceste țări pentru a merge în direcția visului european? Care este nivelul de dezordine socială care este acceptabil pentru această himeră care pur și simplu nu poate să uh, funcționeze? Și cât vor mai continua nemții să plătească această notă de plată uriașă? Uh, și nu știu dacă e cineva aici care crede că dumneavoastră într-adevăr faceți acest lucru pentru a fi un bun european. Eu cred că nu există o identitate europeană. Cred că putăria Europei stă în diversitatea sa de limbă, de cultură și de state. Și în mod ironic, noi suntem, șepti- noi suntem cei care uh, suntem cei mai buni europeni. Noi scepticii, euroscepticii. Mulțumesc spune președintele. Îi dau acum domnului Madlener. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i felicita pe cei care au câștigat alegerile în Olanda, pentru că partidul meu, Partidul Libertății, a trecut de la 9 la 23 de locuri, 24 chiar. Acest lucru arată că Olandezii vor mai puțină imigrație, mai multă securitate și mai ales mai puțină Europa. Piața unică europeană e o modalitate minunată de a pompa bani în țările mai sărace și acest proces trebuie să înceteze. Așadar, domnilor Van Rompuy și Barroso, vedeți, nu avem nevoie de acest lucru, nu vrem să pierdem bani. Ar fi trebuit să acționați acum ani de zile, când Grecia a raportat pentru prima dată cifre greșite. Ați închis ochii vreme de ani de zile. Și acum mi se pare că, de fapt, continuați să faceți acest lucru. Uitați-vă la lista țărilor care bat la ușa Europei. Albania, Kosovo, Bosnia, Turcia, și Islanda. Chiar despre Islanda se vorbește, o țară falimentară care dorește să autorizeze în continuare pescuitul balenelor, o țară care, conform concluziilor preliminare, a înșelat, de fapt, Banca Centrală Olandeză. Ca și Grecia. Și dumneavoastră nu luați niciun fel de acțiune. Nu, veniți și spuneți, sigur, puteți uh, să continuați să pescuiți balene și să uh, uh, aveți politica financiară pe care ați avut-o și până acum pentru că avem nevoie de voi alături de noi. Vedeți care era reacția cetățenilor. Mulțumesc. Domnul Van Rompuy, vă rog, domnule. Estive a ouvir o senhor deputado com toda a atenção. E a... Următorul vorbitor, vă rog. Am ascultat, spune domnul Portaș, ceea ce s-a spus uh, de antevorbitor. Se spunea că avem de-a face cu un pseudo-parlament, nu cu un parlament adevărat. Și atunci aș vrea să știu ce facem noi aici și de ce ne plătesc contribuabilii salariul. Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen is mensen zoals u bestrijden en zorgen dat een... Ce facem noi? Luptăm împotriva unor oameni ca dumneavoastră dorim ca cetățenii să afle adevărul. Acest parlament cheltuie bani aiurea și practic nu faceți decât să încercați să faceți Uniunea Europeană din ce în ce mai mare. Are cuvântul domnul președinte al Consiliului European, domnul Van Rompuy. Vă rog. Dragi colegi, domnule președinte, nu am probleme majore în ceea ce privește anumite critici exprimate aici. Am o problemă cu abordarea generală și vă voi oferi explicații. Când am fost aici la începutul lui martie, se vorbea despre rezultatele primului Consiliu European Informal. Existau dubii serioase atunci că am putea reuși vreodată să creăm pentru Grecia un plan de sprijin financiar ne îndoiam că Grecia ar putea fi capabilă să ia măsurile necesare pentru a corecta ceea ce nu mersese bine în trecut. Existau preocupări destul de serioase în acest sens. Cu câteva săptămâni după acest lucru a existat un plan de 110 miliarde de euro și Grecia făcea un efort de cel puțin 10% din PIB pentru a-și rectifica deficitul bugetar. Nu credeam că va fi posibil acest lucru. Dacă ni s-ar fi spus acum câteva săptămâni că am crea un plan de uh, salvare potențial de 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde veneau din partea Europei, ei bine, dacă ni s-ar fi spus acest lucru, nu am fi crezut. Și acest lucru s-a petrecut. Unii au spus, însă țările din zona mediteraneană au o cultură diferită. Nu sunt capabile să ia măsuri veritabile de reformă. Ne pierdem timpul. Când văd ceea ce se întâmplă acum în aceste țări, în împrejurări du- dureroase și Nimeni nu se bucură, desigur, de asta, dar când văd ce se întâmplă acolo, îmi spun, s-a produs o schimbare profundă de cultură. Când aud criticile referitoare la climă, Uniunea Europeană să recunoaște mare programul cel mai ambițios din lume în acest sens. Programului nostru 20-20-20 am acordat chiar un temei juridic. Toată lumea ne invidiază Însă când aud criticile, mie mi se pare că impresia este că nu facem nimic și asta mă deranjează. Nu spun că trebuie să ne pierdem într-un optimism uh, fără capăt, dar uh, mă deranjează faptul că fiecare realizare e considerată a fi absolut inutilă, pentru că dacă văd rezultatele din ultimele luni, mă bucur de efectele pozitive pe care le-au avut acțiunile noastre. Când vorbim despre o mai bună guvernanță, desigur, Moneda euro ne-a ajutat foarte mult în criza financiară. Nu pot să-mi imaginez nici măcar o clipă care ar fi consecințele crizei financiare fără să avem la dispoziția noastră această monedă comună a 350 de milioane de oameni. Nu pot să-mi imaginez ce instabilitate am avea, ce instabilitate monetară am avea dacă nu am fi avut moneda euro. Ne-am aflat într-o criză similară cu cea din anii 30 cu toate problemele de competitivitate, cu această politică funestă pe care am avut atunci, însă nu o avem acum din cauza stabilității monetare a Europei. Desigur că există probleme și există divergențe în sânul zonei euro și trebuie să abordăm aceste probleme. Eu nu am fost uh, aici în primii zece ani din secolul nostru, mă aflam altundeva. Însă în acest hemiciclu, hemiciclu și nu doar aici. Persoanele din tot felul de instituții, cine a identificat problemele foarte grave de bilanț, de plăți și competitivitate? Puțin sau nimeni. Și acum ne referim la trecut, vorbim despre trecut și așa mai departe. Acum însă trebuie să rectificăm lucrurile, să recorectăm. E vorba de o răspundere colectivă. Pentru ca moneda euro să fie stabilă, trebuie ca dezvoltarea economică și politicile economice să fie mai convergențe. Trebuie să punem capăt acestei divergențe din punctul de vedere al dezvoltării și politicilor. Și asta suntem pe cale să facem. Când e vorba de sancțiuni, eu continui să cred că există mult mai multe argumente care se pot folosi pe lângă sancțiuni guvernele nu acționează în primă instanță de frica unei sancțiuni. Însă dacă vorbim despre sancțiuni, în cadrul acestui task force vom lucra pentru a pune în aplicare, în practică, niște sancțiuni. Însă nu mă refer doar la dimensiunea corectivă pentru cei care sunt deasupra acelui uh, prag de 3%. Ne vom axa și pe dimensiunea preventivă pentru cei care nu își respectă planul pe termen mediu, a căror datorie este prea ridicată, stată care nu se îndreaptă în uh, direcția cea bună, în ritmul potrivit. Așadar, în măsura în care tratatul ne permite acest lucru, vom introduce sancțiuni care merg dincolo de pactul de stabilitate și creștere pe care îl avem astăzi. În această dimensiune preventivă ne vom ocupa de asta și în dimensiunea corectivă vom consolida aceste sancțiuni. Nu vom inventa sancțiuni fără temei în tratat. Nu pot acționa aici. Și, dragi colegi, vom crea mecanisme pentru prima oară, pentru că acestea nu există. Și mă refer la dezechilibre în ceea ce privește plățile, bilanțul și vom corecta problemele legate de competitivitate. E pentru prima oară când uh, vom face astfel de inovări în acest domeniu în cadrul acestui task force, datorită ideilor și inițiativelor și propunerilor pe care le va înainta comisia, comisia în acest domeniu crucial al competitivității peste câteva săptămâni. Deci, mă opun acestui euroscepticism inversat. Când există rezultate, planuri, programe, intenții, le distrugem de dinainte. Facem progrese reale în guvernanța tuturor instituțiilor, pas cu pas, însă vom îndeplini toate obiectivele noastre, sunt sigur de asta. În ceea ce privește supravegherea financiară, desigur că vorbim despre asta în sânul Consiliului European. Vorbim despre asta și cu ministrii de finanțe. Și când suntem uh, aici, în Parlament, putem vorbi despre asta. Nu e o problemă, nu e un păcat. Nu doresc să dau lecții nimănui, evident, însă trebuie să vorbim despre asta. avem nevoie de mai mult decât uh, coordonare. Eu nu cred în caricatură, nu putem să eliminăm uh, așa din start orice posibilitate de acțiune în acest domeniu crucial care este al economiei, al finanțelor, trebuie să putem să muncim împreună. Consiliul, nu doar Consiliul European, Consiliul și Parlamentul trebuie să muncească împreună pentru a face în așa fel încât pe 1 ianuarie noua instituție să poată să-și înceapă activitatea. Avem nevoie de asta. Și în domeniul financiar, Europa este lider. În G20, dacă toate țările care participă, statele membre ale Uniunii și președintele Barroso, am putea propune o taxă pe tranzacțiile bancare, dar dacă facem asta, credeți că toată lumea ne va aplauda? Pentru că din acest punct de vedere suntem pionieri. Când vorbim despre taxa pe tranzacțiile financiare în G20, credeți că se va bucura lumea? Și aici avem un rol de lider și în multe domenii, în domeniul mediului înconjurător și al protecției mediului, în domeniul financiar, avem inițiative curajoase pe care le vom apăra și pe plan mondial și în anumite domenii, precum taxa bancară, și am spus și în acest for acest lucru, dacă nu există acord pe plan mondial, vom acționa pe plan european. Și anumite state membre iau deja inițiative în acest sens și sunt mândru și bucuros. Eu am fost prim-ministru în Belgia, am fost primul, singurul stat din Europa care a avut o inițiativă în ceea ce privește o taxă impusă instituțiilor bancare. Așadar, am ascultat, am înțeles ce ați spus, dar abordarea mea este una pozitivă. Mulți dintre dumneavoastră ne spun că ar trebui să fim mai pozitivi, dar pe de altă parte ne criticați. Niciun bai aici, însă aș dori oricum să subliniez ce am reușit să facem. Și am făcut acest lucru în împrejurări extrem de dificile, Mă refer la primele trei patru luni ale acestui an și vom continua să facem asta și sunt sigur că peste câteva luni unii care ne critică acum ne vor da dreptate, chiar dacă nu ne vor aplauda. Vă mulțumesc! Președintele Buzek, mulțumesc foarte mult, domnul Paroso. Mulțumesc! În ceea ce privește întrebarea specifică care mi-a fost uh, adresată în privința pachetului de supraveghere financiară, acesta este într-adevăr un standard al reformei europene, pentru că toate aranjamentele noi depind de această nouă arhitectură. Spre exemplu, am propus ca agențiile de, de rating să fie sub supravegherea uneia dintre aceste noi instituții. Și tocmai de aceea este atât de important să ajungem la un acord în privința acestei arhitecturi de supraveghere pe care Comisia a înaintat-o ca propunere după uh, raport. Am cerut uh, președintelui um, grupului la nivel înalt, domnul Larozie, să îl prezinte. Uh, mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul pe care ni l-a acordat și pentru ambițiile pe care le-a exprimat. Și astfel am putut discuta despre puncte cheie care au fost considerate extrem de importante de către Parlamentul European în cadrul Consiliului. Dar acum toată lumea trebuie să ajungă la un compromis. Și tocmai asta este întrebarea pe buzele tuturor. Dacă întotdeauna păstrăm această poziție de a considera că ceilalți nu fac suficient, atunci nu vom putea să mergem mai departe. Avem nevoie de un compromis. Și cred că putem să ajungem la o înțelegere care, în multe domenii, va respecta îngrijorările Parlamentului European. Spre exemplu, interzicerea anumitor produse pentru a proteja consumatorii, disputele care Uh, implică decizii financiare uh, transmise către companii. Aceasta este o mutare importantă pentru Consiliu și uh, Comisia sprijină acest lucru. În principiu, avem și o clauză de revizuire foarte puternică și cred că acest lucru va evolua pozitiv pe viitor. Mâine vom avea un trialog care este extrem de important. Uh, Lucrurile nu vor merge mai ușor dacă apar întârzieri. Unii dintre cei care introduc uh, rezerve se vor încăpățâna și probabil va fi și mai dificil să tratezi cu ei, dar cred că acest lucru nu va împiedica pe nimeni dintre cei care doresc o um, arhitectură europeană reală să facă ceva. Pentru că ar fi aproape imposibil ca noile autorități să funcționeze deja începând de la 1 ianuarie 2011. Trebuie să fim realiști. Și tocmai de aceea este important să avem un nou sistem cu o nouă strategie 2020, cu o nouă guvernanță economică și, să sperăm, cu multe realizări deja în acest domeniu al supravegherii financiare. Deci să avem această strategie care se debuteze în 2011. Tocmai de aceea vreau să vă solicit, așa cum i-am solicitat și domnului președinte Buzec, și le-am solicitat și statelor membre și o să solicit încă o dată Parlamentului European, în spiritul compromisului, să facă un efort, să ne întindă o mână. Bineînțeles, Comisia a făcut niște propuneri. Nouă ne plac foarte mult propunerile noastre, dar metoda comunitară înseamnă compromis. Metoda comunitară nu înseamnă doar fiecare să-și spună poziția, ci la un moment dat trebuie să se ajungă la un compromis. Și tocmai de aceea Da, Consiliul trebuie să propună, da, și tocmai de aceea noi solicităm Consiliului să meargă mai departe. Am depus un text de, uh, plin de compromis, deci un text de compromis pe care l-am depus astăzi și vom uh, încerca să strângem un pic ușa în mod prietenește uh, pe colegii noștri din uh, Consiliu. Președintele, mulțumesc! Acum avem vorbitorul în nume propriu, domnul Caras, două minute. Domnule președinte Van Rompuy, aș dori să vă spun că astăzi vorbim despre concluziile uh, summitului. În ce vremuri trăim? Unde ne aflăm? Unde, cum stăm? Uh, nu cred că trebuie să discutăm astăzi despre uh, ce s-a întâmplat în trecut, ar trebui să discutăm despre punctele foarte clare, ce am făcut rău, ce am făcut bine și ce vom face de acum înainte. Uh, rezultatele acestea pe care ni le arătați, nu. Uh, sunt niște concluzii care se corespundă celor spuse de domnul Sanchez Garrido la, la, la Madrid. Eu așteptam din partea Comisiei și din partea Consiliului să preia conducerea. Poate Comisia nu poate să o facă întotdeauna, dar din partea Consiliului mă aștept să nu mai uh, lucrurile, să nu mai amâne și să ia acțiuni concrete. După vorbe trebuie să urmeze fapte și eu nu cred că această metodă de trimitere de scrisori este una foarte bună. Asta e o chestiune formală. Primim scrisori de la Sarkozy, uh, primim scrisori uh, la 24 de ore înainte de summit, primim scrisori de la Van Rompuy, de la Obama, din Canada. Nu vrem scrisori. Vrem niște date, niște proiecte. Nu mai scrieți atâtea scrisori, ci veniți cu niște inițiative concrete, cu niște date concrete. Europa 2020 este o strategie pe care trebuie să o folosiți. Faceți din ea un instruie, instrument, un proiect clar pentru creșterea locurilor de muncă, pentru creșterea economică. Uh, problema băncilor nu este uh, rezolvată pentru că nu avem niciun fel de proiect pe care să-l prezentăm în G20 nu există un proiect european. Uh, supravegherea financiară este blocată în trialog. Reglementarea fondurilor uh, speculative este blocată în trialog. Reglementarea privind swapurile este blocată și ea în trialog. Și, la bază, în momentul de față, imediat termin, domnule președinte, statele Uniunii Europene susțin o definiție a capitalului pe care, uh, care i-ar pune pe americani într-o poziție de avantaj față de europeni. Încetați odată cu vorbele frumoase și cu anunțurile și luați măsuri concrete, reale. Mulțumesc. Pervaș Beres. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Van Rompuy. Din fericire, strategia UE 2020 se bazează pe obiectivul de reducere a sărăciei. Noi suntem îngrijorați că strategiile de consolidare bugetară merg prea departe pe aici, pe acolo și subminează această idee a reducerii sărăciei, subminând modalitățile de finanțare a serviciilor publice ca element cheie al strategiei. În ceea ce privește guvernanța economică, nu criticăm tot ceea ce face Consiliul European. Ne implicăm într-o dezbatere fructuoasă și aici avem două, trei propuneri importante. 1 Spuneați deja, problemele macroeconomice de dezechilibru sunt majore azi. Marea noastră preocupare, și a mea, este că există o dezbatere care a început uh, care se bazează pe consolidarea condițiilor pactului de stabilitate. Asta dă satisfacție unora, și epuizează materia prima discuției de astăzi, care ar trebui să fie reprezentată de instrumentele, metodele de reducere a acestei divergențe care subminează stabilitatea zonei euro și care permite unei, unui anumit grup uh, sau city grupului să spună că zona euro nu mai poate fi considerată ca un ansamblu. E vorba și de sancțiuni. Nu putem să sancționăm decât pe cei care sunt în deficit, însă ar trebui să ne gândim și la sancțiuni inteligente. Ne-am gândit, spre exemplu, să-i cerem unui stat în dificultate să crească anumite impozite. Ne-am gândit ca veniturile din aceste impozite să ajungă în bugetul UE. Există și alte chestiuni în afară de suprimarea dreptului de vot. Vorbitoarea este întreruptă de domnul Buzek. Urmează doamna Gular. Mulțumesc. Ați auzit fraza președintelui BP, care a spus în mod oribil, îmi vreau viața de dinainte înapoi. Însă, și la nivelul Consiliului există guverne care își doresc uh, reluarea vieții de dinainte de criză. Ni se spune vom păstra supravegherea de dinainte, dar s-au întâmplat atâtea lucruri. Ce facem? Diluăm proiectul domnului Larozier reluat de comisie? Refuzăm ceea ce cere Parlamentul European? Asta spuneți. Spuneți că practic am avut o criză minoră și nu trebuie să mergem prea departe, dar asta nu este poziția Parlamentului European. Eu vreau ca fiecare să-și asume responsabilitățile. În 2009, Ecofinul a votat în unanimitate o poziție care bloca orice posibilitate de a discuta în codecizie. În ziua Consiliului Ecofin, coordonatorii celor patru grupuri ai Comisiei Econ au spus Consiliului că nu este acceptabil acest lucru. Luni și luni după aceea, ați sperat că vom tăcea. Pe 10 mai, Comisia Econ a votat un text restrictiv în care se făceau anumite cerințe. Iată, nu dorim să facem rabat, domnule președinte, și noi dorim să existe instituții începând cu 1 ianuarie anul viitor, dar instituții funcționale, comunitare, în care să hotărâm în comun în legătură cu norme comune aplicabile serviciilor financiare. Un sistem care să nu se bazeze pe independența, flexibilitatea absolută a statelor membre și care să dea un drept de veto acelor state membre care nu doresc deloc Uh, supraveghere financiară. Bun, facem compromisuri, dar nu dorim să ne compromitem cu uh, anumite persoane care până la urmă nu doresc să facă treaba. Mulțumesc, domnul Cojușnic, un minut. Domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, eu fac parte din Comisia IMCO, care este răspunzătoare de protecția consumatorului și de câteva ori l-am invitat pe domnul Monti care a pregătit acest raport, uh, Monti. Acest raport mi s-a părut destul de sexy, dar mm, am îndoieli în ceea ce privește îndrăzneala liderilor europeni și la nivel internațional să transmită mai departe aceste idei sexy și să le implementeze. Și atunci, aș dori să vă întreb, au existat zvonuri atât în Consiliu cât și în Comisie, că introduce, intenționa să introduceți un super euro și un euro mai rău. Eu chiar sunt împotriva acestei idei, pentru că am avut experiență cu uh, marca germană estică și vestică, care a funcționat în uh, timpul uh, războiului rece. Domnul Portas, pentru un minut și jumătate. În primul rând, sobre as taxas aplicáveis Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește ratele, taxele aplicabile băncilor și tranzacțiilor financiare. Trebuie să vă spun că eu aș considera, că e cazul să se spună mai puțin despre aceste tranzacții și despre, să vorbească mai mult despre capacitatea de acțiune. Să ne uităm la uh, G20. Noi vom fi pionieri, dar nu va avea niciun impact inițiativa noastră. Cum se poate ca Consiliul să spună că dorește să reducă sărăcia în Europa, în același timp peste tot, în toate bugetele naționale, se observă politici de reduceri drastice ale cheltuielilor sociale. Aceasta este problema reală. Cum putem să susținem o creștere durabilă dacă între timp toate politicile naționale sunt orientate către un singur obiectiv, reducerea salariilor și creșterea uh, impozitelor și taxelor, mai ales a TVA-ului. Avem aici o problemă. Pentru că Consiliul se comportă de parcă ar fi Vaticanul, care îi făcea viața grea lui José Saramago în Portugalia. Această obsesie a bugetelor naționale și ideea că Comisia va trebui să dea undă verde înainte ca programele să fie puse în aplicare nu ne place. Domnule Van Rompuy, ați utilizat uh, sintagma sancțiuni preventive în uh, procedura bugetară. Ce, ce înseamnă acest lucru? Este inacceptabil. E ca și cum uh, am fi în, uh, în țara minunilor. Mulțumesc. 11 záverov Európskej rady sa hovorí o... Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte. În aceste concluzii ale summitului european este vorba despre instrumente pentru a ajunge la obiectivele Pactului de Stabilitate și Creștere, printre care se numără și mecanismul de stabilizare recent. S-a discutat despre părțile pe care trebuie să le uh, angajeze fiecare stat pentru acest mecanism. Și s-a spus în uh, Consiliu, s-a vorbit despre fixarea uh, unei uh, fixarea sumelor în funcție de mărimea țărilor și de bugetele acestora. Uh, țările cu bugete mai puternice ar trebui să ofere sume mai mari care să fie garantate în Banca Centrală Europeană. Țarele, țările mai sărace însă se vor îndatora tot mai mult, scăzând uh, nivelul de viață al cetățenilor din aceste țări și eu nu cred că această abordare este corectă. Domnule președinte, strategia UE pentru ocupare sună bine, însă realitatea din culise este diferită. Să ne uităm la un exemplu șocant viitoarele acorduri comerciale UE-India vom avea un impact devastator asupra agriculturii indiene și sectorului farmaceutic. Indienii se tem pe bună dreptate de această amenințare. Indienii renunță la atât de multe și trebuie să ne întrebăm ce au de câștigat marile afaceri indiene. Ce va costa asta pe lucrătorii din Europa? E vorba de imigrație aici și de depășirea oricăror plafoane privind uh, imigrație, pentru că cooperarea transfrontalieră va permite înlocuirea lucrătorilor calificați britanici de lucrători mult mai ieftini din India. Acordul comercial India-UE va devasta felul în care funcționează piața ocupării. Sute de mii de britanici și lucrători europeni vor suferi. Nu e o strategie uh, pentru slujbă, ci de fapt eu ne vindem uh, și e vorba aici de lăcomie corporatistă. Mulțumesc. Urmează domnul García Margalo. Supervisión financiară. Mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește supravegherea financiară, singurele măsuri palpabile sunt reprezentate de această noțiune a guvernanței economice, care pare să fie o temă și pare să ducă la confuzii. Dimineața, reprezentantul președinției rotative a spus că suntem aproape de un acord. Dar nu a fost chiar sincer în totalitate. Nu suntem aproape de uh, acord și avem nevoie ca Consiliul să ne spună care este direcția în care trebuie să mergem. Consiliul este cel care trebuie să ia o decizie, pentru că în acordurile cu Consiliul, singura competență la nivel european ar fi rolul tehnic pentru armonizare uh, Și pentru asta nu avem nevoie de instituții suplimentare. Articolul 290 a fost suficient, articolul 290 din tratat. Ceea ce a spus Parlamentul este că băncile paneuropene trebuie să fie supravegheate de o autoritate europeană reală, care să fie sub uh, supravegherea acestui for. În al doilea rând, băncile care sunt supuse uh, unor probleme trebuie să, fie, să se bucure de o atenție specială. Apoi, în al treilea rând, autoritatea bancară trebuie să aibă la dispoziție un număr de măsuri pentru a preveni aceste uh, probleme fără ca uh, consumatorii, contribuabilii să plătească uh, pentru ele. În al patrulea rând, avem nevoie de respectarea unor principii, astfel încât să nu fim nevoiți cu toții să plătim uh, lăcomia anumitor indivizi. Luni, domnul Barroso, vă mulțumesc, întrerupe președintele, Domnul Cashman, uh, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Van Rompuy. Am 90 de secunde și nu e foarte mult timp. Dar vreau să vă gândiți cu toții la asta. Ca um, raportor al uh, revizuirii uh, de la mijlocul termenului, uh, Națiunile Unite estimează că în 90 de secunde, până mă voi așeza, în lumea în dezvoltare vor muri 45 de oameni. Deci o moarte la fiecare două secunde. O moarte din cauza uh, malnutriției, a complicațiilor la naștere, a uh, HIV sau SIDA, a tuberculozei, a malariei. La fiecare secundă, fiecare deces. Deci avem un deces la fiecare două secunde. Tocmai de aceea țelurile, obiectivele mileniului trebuie să fie discutate și la uh, summitul G20 și la nivelul uh, ONU. Și tocmai de aceea trebuie să ne păstrăm angajamentul de a finanța în continuare aceste proiecte vitale în țările în, dezvol- în plină dezvoltare. Mai am 20 de secunde la dispoziție și uh, vă rog să nu mă întrerupeți până nu termin, ci să vă gândiți la cele 45 de decese care vor surveni în aceste 90 de secunde. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Sharon Bowles, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, mă bucur să vă văd aici. Ca președinte a Comisiei Econ, trebuie să vă spun că aș fi vrut să vă văd mai adesea în comisie, în rolul dumneavoastră ca și conducător al grupului operativ, pentru că atunci când veniți cu idei de supraveghere multilaterală, aceste decizii vor veni la noi în comisie, prin codecizie și cu cât uh, Uh, distanța distanța dintre noastră și noi va fi mai mare, cu atât ne va fi mai greu să înțelegem deciziile pe care le luați. Plus că și noi avem niște idei. În ceea ce privește concluziile Consiliului, știu că se cere acțiune rapidă cu privire la pachetul de supraveghere, uh, cu privire la Fondul Monetar European și cu privire la uh, sopurile pe credit. Iar capitalul uh, capitalul înscris în registre a fost uh, sub presiune și înainte de criză. E vorba despre o activitate care a fost uh, fundamentală în crearea crizei. Uh, reglementarea acestui capital ar duce la scăderea riscurilor fără a se afecta băncilor, băncile. Așadar, acum este momentul să se ia măsuri și să se pună în aplicare uh, acest, acest control. Uh, cred că este foarte important să luăm aceste măsuri în privința băncilor, care trebuiau luate cel puțin de un an. Poate că dacă am fi luat măsurile mai repede, s-ar fi rezolvat problema datoriei suverane, dar acum trebuie să se uh, aplice uh, stresuri de test care să acopere toate provocările de pe piață, pentru că dacă nu, acestea nu vor ajuta cu nimic, vor face lucrurile și mai proaste. Mulțumesc. Doamna Nichi Țavela, un minut. Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte al Consiliului, este o onoare și o bucurie pentru mine să vă văd aici. Am avut ocazia de a vorbi cu ceilalți președinți la Strasbourg. Domnule președinte, doresc să vă spun că abordarea dumneavoastră serenă a diferitelor probleme în această perioadă a fost uh, binevenită. La ultimul Consiliu, Germania a acceptat că Uniunea Europeană are nevoie de o formă de guvernanță economică însă a refuzat să accepte propunerea rezonabilă a Franței și anume ca această guvernanță să se aplice doar la nivelul celor 16 state ale zonei euro, cel puțin într-o fază inițială. În consecință, ne aflăm în fața unei guvernanțe economice la nivelul celor 27 și vă pun întrebarea următoare. Care este politica economică comună pe care o putem aplica la nivelul celor 27 cu atâtea sisteme diferite din punctul de vedere al uh, fiscalității, cu dobânzi diferite și așa mai departe? Mă tem să nu ne regăsim din nou într-o problemă ca cea cu care se confruntă zona euro. Doamna Eurenhauser, un minut. Foarte pe scurt vreau să spun câteva cuvinte de principiu legate de Europa 2020. E clar că putem să vorbim despre progrese dacă eh, se face o legătură între durabilitate și creștere. Însă trebuie să nu uităm că prin aceasta nu se rezolvă problema de bază Întrebarea de bază este cum reușim să ieșim din uh, această mișcare care vizează tot timpul creșterea. Uh, și dacă ne punem aceste întrebări, atunci ne dăm seama că avem nevoie de o reformă fundamentală a sistemului monetar. Nu putem să o evităm. De aceea trebuie să ne gândim dacă nu ar avea sens să uh, aducem mai multă autoritate a statului în domeniul monetar. Poate că uh, băncile nu ar trebui să fie lăsate să se joace cu banii așa cum vor. Aceasta este o chestiune pe care numai o politică clară a statului o poate rezolva. Mulțumesc. Doamna Mar- Danuta Hübner, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Reformele fiscale și financiare, oricât de importante ar fi, nu reprezintă un substitut pentru uh, politici de dezvoltare. Tocmai de aceea aș dori să mă adresez, uh, să vorbesc întâi despre rolul politicii de coeziune în mecanismul de livrare a strategiei. În concluziile sale, Consiliul ne-a transmis niște concluzii clare. Până la urmă, este o politica de coeziune este singura care a fost într-adevăr cea de succes pentru livrarea strategiei de la Lisabona, așa cum a fost confirmat și în martie de către comunicarea Comisiei, de la, uh, Comisiei Europene. Bineînțeles, se stabilesc niște linii directoare obligatorii pentru transferarea de responsabilități către uh, națiuni și regiuni, dar acestea au pot să-și transpună în practică anumite strategii europene și pot să sprijine obiectivele europene și tocmai de, și mai mult are și un mecanism de sancționare foarte eficient. În ceea ce privește guvernarea economică, susțin faptul că ar trebui să mergem dincolo de supravegherea financiară și, pentru, și să identificăm elementele care contribuie la dezechilibrele financiare și fiscale. Și cred că trebuie să spunem acum foarte clar uh, care este motivul pentru care supravegherea uh, fiscală nu a funcționat și pentru care pactul de stabilitate nu a funcționat? Dacă ne concentrăm în continuare asupra unei discipline financiare centralizate, poate vom avea o guvernanță uh, mai uh, interesantă, dar nu va fi neapărat și una mai bună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ramon Atondo, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, sunt de acord cu dumneavoastră asupra unui punct care cred că este necesar să fie spus, și anume că reuniunea de joia trecută uh, a avut într-adevăr parte de decizii foarte importante. S-au luat decizii foarte importante care nici nu puteau fi imaginate acum câteva luni. Așadar, trebuie să fim curajoși să spunem clar acest lucru crizele par să pună Europa în mișcare. E o constantă istorică și se pare că și această criză a, este una foarte serioasă și aceasta a dus la luarea unor decizii, la explorarea de, de uh, opțiuni decisive pentru Europa. Unele decizii luate la Consiliul European au fost uh, menționate, dar la fel de importantă este revizuirea tratatului trebuie să convocăm o conferință interguvernamentală pentru reformarea protocolului 36 al Tratatului de la Lisabona. Pe bună dreptate, doamnelor și domnilor, acest lucru înseamnă că vrem 18 noi membri în această cameră. 12 membri noi vor avea uh, dreptul la o reprezentare mai corectă decât cea de acum. Ceea ce e foarte bine. Dar Consiliul a luat o decizie de creștere a numărul, numărului de europarlamentari. Și astăzi, dacă sunt bine informat, Consiliul Interguvernamental a luat deja o decizie și îl felicit pe domnul Van Rompuy pentru această decizie. Pentru că eu cred că ar trebui să se favorizeze într-adevăr ratificarea de către cele 27 de state membre ale acestei decizii, care să-i dea Parlamentului un sistem de un nivel de reprezentare mai bine reglementat, astfel încât 18 noi membri să aibă dreptul să fie aici. Domnul Cristian Dampreda, două minute. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule Van Rompuy, domnule Barroso. Doresc în primul rând să salut decizia Consiliului European de săptămâna trecută de a da undă verde începerii negocierilor cu Islanda

Mulțumesc, domnul Lambrinidis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, sudul și nordul Europei se îndepărtează din ce în ce mai mult unele de altele. În sud există servicii, turism, agricultură, în nord, industria grea. Sudul, după o anumită perioadă, ar fi trebuit să schimbe structurile economice, dar creșterea a avut loc pe baza consumului și a îndatorării, în timp ce în Nord a avut loc o creștere pentru că produsele care se exportau erau uh, avantajoase. Așadar, atunci ar fi fost nevoie de o guvernanță economică, de o concertare a politicilor economice. În lipsa acesteia s-au înăsprit dezavantajele competitive ale țărilor din sud și sau țările din nord au fost avantajate. Așadar, acum trebuie făcute uh, reduceri bugetare, dar în același timp trebuie uh, luate măsuri la nivel european. În momentul de față, Germania, care este relativ bogată, are un program de reduceri bugetare foarte drastice, ceea ce înseamnă că consumul în interiorul Germaniei va fi scăzut și Germania va fi mai atractivă pentru piețele financiare. Acestea sunt măsurile pe care le prevede așa numita guvernanță economică. Și se pare că, de fapt, toate țările vor începe să devină din ce în ce mai mult concurenți în loc să fie parteneri. Pentru că Uh, avantajele pe care le au unele țări vor crește, iar dezavantajele altora de asemenea vor crește. E nevoie de pași comuni în uh, strategia Europa 2020 dacă vrem să îndeplinim obiectivele. Domnul Mendes de Vigo, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comitetului Economic și Social, Trebuie să recunosc că domnul Van Rompuy a avut o imagine foarte bună despre sine însuși și ne-a făcut o prezentare bună și a Ecofinului, care a dus la niște rezultate bune în anumite țări recent. Chiar în țara mea s-a întâmplat așa. Întrebarea este totuși unde mergem de aici? Ceea ce ar trebui să facem de acum ar fi să instituim un fel de idee de salvgardare sau o barcă de salvare înainte. Acum vorbim despre uh, supraveghere financiară. Bine, poate trebuie să facem și asta, dar ați spus că faptul că Comisia supraveghează bugetele naționale nu se poate realiza înainte ca bugetele să apară în parlamentele naționale. Cred că este o idee bună totuși, ar trebui să profitați de ea. Ați spus să fim uh, curajoși. Da, trebuie să fim din ce în ce mai curajoși. Curaj, curaj și iar curaj, pentru că suntem în, sub umbrela protectoare a Uniunii Europene și eu chiar prefer acest lucru decât să avem uh, oameni care uh, inventează guvernanța așa din mers. O guvernanță europeană este mult mai bună. Unii spun că nu contează pentru uh, euro, pentru că ești deja în zona euro, dar ce se întâmplă cu monedele care, deși sunt europene, nu sunt în zona euro, pentru că fiecare uh, afectează și le nimeni nu trăiește singur și izolat. Vorbim despre lupta împotriva sărăciei, ceea ce este mult mai dificil pentru că nu au suficientă pârghii. Dar noi, ca europeni, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. 2010 este anul luptei împotriva sărăciei și aceasta nu este doar una din concluziile, blaurile care apar în urma Consiliului. Trebuie să fie urmată de uh, fapte. Uh, doamna Trautmann, un minut și jumătate. Domnilor președinți, ne-ați spus că poziția europenilor trebuie să fie fermă, unitară, pentru a merge în acest sens să discutăm la G20 și că ține de credibilitatea UE pe scena globală. Însă ține în primul rând de credibilitatea sa vis-a-vis -vis de cetățean care așteaptă ca UE să aibă instrumente credibile de ieșire din criză. Așteptăm din concluziile din 17 iunie să vizeze și supravegherea macroeconomică sau supravegherea serviciilor financiare. Dar n-a fost cazul. În al doilea rând, după ce am văzut că nu există solidaritate internă, Uniunea Europeană trebuie să fie lider pentru a ieși din această situație. Să spunem clar, Uniunea monetară suferă de un viciu de construcție. E vorba de politici monetare, de politici economice, dar euro reprezintă astăzi 27% din rezervele mondiale ale băncii centrale. Obligația Eurogrupului este să asigure coordonarea politicilor economice naționale, așadar, euro nu trebuie să devină simbolul vieții scumpe pentru cetățenii noastre și astăzi nu trebuie doar să liniștim piețele, dar și cetățenii în legătură cu capacitatea noastră de a ieși împreună din criză. 3. Înăsprirea disciplinei bugetare nu trebuie să agraveze recesiunea. Dorim dovezi că strategia UE 2020 va fi însoțită în mod eficient de mijloace financiare suficiente pentru a dezvolta și orienta economia spre cheltuielile viitorului, spre ocupare, spre investiții solidare și fertile. Domnilor președinți, trebuie să vedem că astăzi ne exprimăm în, uh, în frică, dar lucrurile trebuie să se schimbe și Europa nu trebuie să devină simbolul unei autorități brutale. Doamna Delvo. Domnule Van Rompuy, spunem că nevoia face legea. E vorba clar că avem o nevoie ineluctabilă de a inova, de a fi creativi. Mă bucur de pasul făcut de Consiliu, care sper că va fi un pas de gigant și că vom ajunge spre adevărată guvernanță economică. Nu e vorba de o simplă coordonare a politicilor economice, pentru că aceasta ar fi insuficientă. Pentru a ajunge la o federație bugetară nu trebuie să fim forțați de împrejurări, ci pentru că am hotărât acest lucru noi înșine. Revin la concluziile Consiliului. Mă bucură, e vorba de dimensiunea pactului de stabilitate și creștere, însă nu e vorba de disciplină bugetară dacă nu există sancțiuni. Acesta a fost consolidat, mă bucură, însă nu a fost precizată și regret asta. Mă bucură și orientările hotărâte, faimosul tabel de bord, de valoarea competitivității, despre asta este vorba. Trebuie să asigurăm competitivitatea și creșterea durabilă pentru tot proiectul de instaurare a unei taxe pe tranzacția financiară, taxa bancară, accelerarea reformei de reglementare financiară, lucruri bune. Domnule Van Rompuy, toate aceste decizii și orientări păreau acum câteva luni, acum câteva săptămâni, iluzorii, nerealiste, efectiv ipotetice. Aveți dreptate și adevărat. Există o schimbare profundă de cultură și, într-adevăr, trebuie, acestea fiind spuse, ca acum, în mod obligatoriu, în octombrie, statele să pună în aplicare la modul foarte concret aceste orientări. Depinde acum de Consiliu ca pașii făcut să fie pași gigantic, eh, istorici sau pur și simplu o cădere în gol, ceea ce am regretat cu toții amar, mai ales în marea lor majoritate, cetățenii care suferă aceste lucruri pe pielea lor zi de zi. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Susta, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule președinte al Consiliului, sunt printre ultimii care au cuvântul și doresc să vă liniștesc. Ați făcut bine, din punctul meu de vedere, să reamintiți în acest for că dumneavoastră nu exprimați guvernele, ci Europa și Uniunea Europeană în general. O afirmație evidentă, însă pentru mulți nu este evidentă. Vă rugăm să insistați în rolul dumneavoastră pentru ca președinția stabilă a Uniunii să aducă stimul și să constrângă guvernele să treacă de la vorbe la fapte. Am apreciat ceea ce a fost făcut în aceste luni, ideea acestui task force, acestui grup operativ și faptul că totuși șefii de stat și de guvern au fost constrânși să redacteze un document important, pentru că lucrurile care sunt scrise în acest document, domnule președinte, dacă sunt puse în realitate, dar nu suntem atât de convinși că toate statele membre vor să le traducă în fapte, așadar dacă dacă vor fi puse în aplicare, sunt lucruri importante. Nu știm dacă afirmațiile din documentul final referitor la taxa pe tranzacțiile financiare, taxa bancară, vor fi într-adevăr puse în aplicare. Așteptăm concluziile grupului operativ a Task Force-ului pentru a vedea dacă aceste instrumente eficiente, precum și afirmațiile referitoare la guvernanța economică, referitoare la creștere, dacă așadar vor fi un postulat esențial al acțiunii noastre politice. Am dorit să avem o Constituție. Am avut tratatul de la Lisabona, am dorit o noutate și sperăm ca președinția stabilă a Uniunii să insiste, după cum s-a menționat, ca aceste lucruri să devină realitate. Mulțumesc, domnul Hocmar, două minute. Mulțumesc și vă mulțumesc și pentru raportul de astăzi. Cred că putem saluta cu toții concluziile și obiectivele stabilite de Consiliul European am trei observații pe care aș dori să le fac. Prima se leagă de moneda euro. Cred că dacă îndeplinim obiectivele pe care ni le-am stabilit și aș dori să stabilesc, să subliniez cu sancțiuni automate și previzibile pentru cei care nu respectă regulile, uh, atunci trebuie să avem un cadru mai puternic și poate atunci vom vedea renașterea monedei euro într-un cadru mai puternic decât a fost înainte. Asta ar fi o contribuție la viitorul economiei europene. Dar asta implică de asemenea și că trebuie să facem foarte multe lucruri legate de dezvoltare. Salut obiectivele clare stabilite aici, dar vreau să le reamintesc tuturor că uh, alegerile că trebuie să facem alegeri dificile și trebuie să muncim mult și nu ajunge să stabilim niște obiective. Am învățat asta din procesul de la Lisabona. Trebuie să avem curajul să luăm decizii pentru a avea mai mult comerț, mai multă inovație, mai multe investiții. Asta trebuie să facem, pentru că altfel n-am făcut decât să uh, ne cumpărăm un pic de timp, de respiro. Și în cele din urmă intrăm acum într-o fază a economiei globale care va fi caracterizată prin reducerea deficitelor bugetare. Așa se va întâmpla și în Statele Unite și în Europa și știm cu toții care sunt riscurile cu această contractare a economiei și a dezvoltării. Trebuie să putem stimula economia în paralel și tocmai de aceea cred că ceea ce apare în concluzii în legătură cu runda de negocieri de la Doha ar trebui să fie uh, consolidat, astfel încât să fie mai uh, consecvent pentru că nu înțeleg o taxă pe tranzacții financiare care să aducă mai multe, să creeze mai multe probleme decât să rezolve. Astfel încât să facem o lume mai bună, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Walojajski, un minut. Eh, crize. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei. Criza ne-a arătat că încă nu suntem uniți, nu suntem suficient de integrați în pofida tratatului de la Lisabona, nu avem o guvernanță economică așa cum se cuvine. Ar trebui să fim uniți. Și am avut acest efect de domino. Criza dintr-o țară a dus la efecte în alte țări. Salut concluziile Consiliului European. Cred că este o nevoie foarte mare de coordonare economică. Ar trebui să existe sancțiuni pentru țările care încalcă regulile. Și mă bucur de asemenea să văd că nu am creat un club exclusivist pentru uh, membrii Europa Plus. Ar trebui să ne aducem aminte că euro este o monedă pentru cei care sunt în zona euro, dar și o monedă deschisă celor care doresc să adere la zona euro pe viitor. Cred că este foarte important ca ușa să rămână deschisă pentru acele țări care doresc să adere pe viitor și ar trebui să ia parte la procesul de decizie. Doamna Iuta Steinbrück. Uh, stimate domnule președinte, este foarte bine că ne preocupă pe toți creșterea și ocuparea și e bine să încercăm să înlăturăm problemele cauzate de criză, dar de asemenea ar trebui să învățăm din greșelile trecutului și aici mi se pare că există un subiect foarte important pe care n-ar trebui să-l pierdem din vedere și anume combaterea sărăciei. Mi se pare că e păcat că șefii de guverne europeni nu au fost pregătiți să Uh, pun în aplicare în mod angajat propunerile Comisiei pentru reducerea sărăciei. Săptămâna trecută, uh, Consiliul a arătat că Europa nu se preocupă în mod serios de cei săraci, pentru că au rămas acolo trei uh, indicatoare, trei cifre pentru reducerea sărăciei cu 20 de milioane de oameni. E mult prea puțin. Așadar, se vede foarte clar că lipsește voința politică. Ne-am fi dorit ca propunerea Comisiei să fie a, propunerea Comisiei de a reduce sărăcia cu 25% să fie acceptată, să fie adoptată de Consiliu, pentru că sărăcia este un pericol pentru Europa. Mulțumesc, doamnă. Acea, cea de-a doua persoană, doamna Isabel Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, voiam să mă adresez domnului Van Rompuy, care tocmai a plecat. Cu toate acestea, doresc să le spun tuturor și domniei sale că dacă ne cere să nu facem caricatură, atunci îi sugerez și domniei sale să nu facă nicio caricatură aici, pentru că suntem aliații domniei sale. Asta se așteaptă în ceea ce privește strategia de coordonare și control bugetar. Mă adresez dumneavoastră Domnule Barroso, vorbeam despre o propunere în Comisia pe bugete pentru a lansa eh, ca și task force o convenție, o convenție pe aspectele bugetare pentru a putea, în momentul în care statele membre vor fi supuse regulilor de uh, rigoare bugetară, să poată așadar să lucreze în așa fel încât să nu ehm, controleze doar, dar să împartă sarcinile între nivelul național și nivelul european. Trebuie așadar să sesizăm uh, toate nevoile de control, de sancțiune, de reglementare la toate nivelurile. Mulțumesc. Domnul Rossi, un minut. Onorevoli colegi, ho ascoltato con attenzione gli Domnule președinte, dragi colegi, am ascultat uh, ceea ce ne-au spus uh, domnul președinte al Comisiei și domnul președinte al Consiliului. Amândoi au spus că doresc să coopereze cu Parlamentul pentru a rezolva provocările viitorului și e interesant de văzut că acest task force uh, ajunge să demareze și să facă propuneri concrete. Sunt poziții la care putem adera cu toții. Europa este în criză, am pierdut milioane de locuri de muncă și nu avem nicio speranță la viitor la orizont. Vorbim acum despre 5 milioane de noi locuri de muncă care vor fi create prin strategia 2020, dar majoritatea lor vor fi pe, pentru oameni extrem de calificați, nu pentru muncitorii necalificați. Deci, domnul Mario Marau, pentru un minut. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte al Consiliului, domnul uh, Van Rompuy, uh, a utilizat o expresie, a spus că se fac schimbări graduale, treptate. Probabil că nicio altă sintagmă nu descrie mai bine modul uh, dificil în care merg lucrurile. Gradual e cuvântul care descrie cel mai bine ritmul statelor membre, care este diferit de la stat la stat. Așadar, aceste concluzii venind uh, din partea Consiliului trebuie să fie amplificate, trebuie să trecem de la treptat, la curând și la rezolvat. Pentru că aici trebuie să se vadă voința politică și conducerea politică de care e nevoie în Europa. Avem nevoie de inițiative e nevoie de o, uh, în arhitectura instituțională actuală, comisia trebuie să fie mai prezentă, să vină în sfârșit cu propuneri concrete, astfel încât să reușim să inovăm lucrurile. Domnule președinte al comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc. Persoanele care mi-au pus anumite întrebări nu se mai află în sală. O, înce- o să încerc să răspund oricum în ceea ce privește rolul Parlamentului European în strategia 2020. A fost o îngrijorare a dumneavoastră. Corin uh, a menționat acest lucru adesea. Rolul Parlamentului de a defini această strategie a fost de discutat. Parlamentul European are un rol cheie de jucat și este răspunderea noastră comună de a ieși din criză de a crește din nou, de a avea reforme structurale, consolidare fiscală. Aici statele membre trebuie să se descurce mai bine decât în ultimul deceniu. Parlamentul European trebuie să joace rolul de colegiuitor, să adopte legislația propusă pentru a adopta inițiativele pilot. Comisia a adoptat prima inițiativă pilot pentru agenda digitală. Încă șase astfel de inițiative vor urma până la sfârșitul anului. E vorba de un program extrem de intens de lucru. E vorba de un set de propuneri legislative și Comisia contează pe sprijinul Parlamentului aici. Sperăm că vom putea lucra în mod coerent și rapid. Sper că Parlamentul va grăbi adoptarea acestor inițiative pilot despre care vă vorbeam. Apoi, Parlamentul European ar trebui să joace un rol mai activ în strategia de la Lisabona în a defini de fapt mai activ decât în cadrul strategiei Lisabona, în cadrul strategiei UE 2020. Parlamentul European trebuie să joace un rol și în mobilizarea parlamentelor naționale. E o posibilitate, însă putem să trecem de la discuții generale în legătură cu UE 2020, discuții generale la care am participat și eu în prima fază, spre chestiuni mult mai specifice, precum cele cinci teme principale ale strategiei. Ocupare, cercetare, dezvoltare, inovare, eficiență energetică, educație, lupta împotriva sărăciei și monitorizarea performanței naționale. Parlamentele naționale trebuie să monitorizeze angajamentele guvernelor naționale în sensul punerii în aplicare a strategiilor și indicilor național UE 2020 și a recomandărilor europene. E un punct important. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți mulțumiți și eu aș fi dorit un nivel mai înalt de ambiție în ceea ce privește monitorizarea strategiei. Însă, de fapt, există îmbunătățiri considerabile și vă rog să nu subestimați potențialul acestor acorduri faptul că vor exista programe naționale de reformă și obiective naționale specifice face posibilă monitorizarea concretă, nu doar a ceea ce s-a întreprins general la nivel european, dar și ce fac țările la nivel individual, pe metode individuale și aceste lucruri ar trebui făcute și de Parlamentul European, cu ajutorul celorlalte instituții, desigur. Apoi, în ceea ce privește această prioritate, și pentru că trecem prin criză, trebuie să luptăm împotriva sărăciei. Spunea și domnul De Vigo, trebuie să profităm de faptul că acest an e anul european de luptă împotriva sărăciei, să profităm de asta pentru a lansa politici active. Nu a fost uh, ușor să ajungem la un acord al acestei ținte la nivel european, unii au spus că e vorba de încălcarea subsidiarității, însă până la urmă am reușit să ajungem la un fel de angajament. Cred așadar că ar trebui să existe o acțiune vizibilă în acest sens anul acesta, pentru că avem o urgență și de natură socială în Europa. Apoi, revenind la UE 2020, ca autoritate bugetară, Parlamentul European trebuie să joace rolul în definirea cadrului plurianual viitor. Bugetul trebuie să reflecte prioritățile UE 2020. Noi vom veni cu revizuirea noastră bugetară în septembrie și atunci va fi momentul să inițiem o discuție privind perspectivele financiare viitoare. Vom discuta despre idei menționate în dezbaterile preliminare cu Parlamentul. Salut documentul domnului Lamasur, care a fost prezentat în această săptămână în Comisia pe Bugete, cum să finanțăm UE 2020 în timp de criză. S-au înaintat idei în legătură cu hotărârea noastră vis-a-vis de ce ar putea fi cheltuit la nivel european și ce ar putea fi cheltuit la nivel național. Da, e un subiect pe care ar putea să lucreze Parlamentul cu alte instituții și în numele Comisiei suntem angajați să lucrăm împreună cu dumneavoastră în acest sector. Domnul Cashman a menționat uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Sunt întru totul de acord cu ce a spus domnia sa. Trebuie să păstrăm avântul pe care îl avem în acest domeniu, mai ales acum că există constrângeri reale uh, privind bugetele statelor membre. Ar fi dificil să ne asigurăm de angajamentele acestora. Într-o scrisoare împreună cu domnul Van Rompuy, pe care am înaintat-o colegilor din G20, am menționat aceste lucruri în sensul că numele Uniunii Europene și luând în considerare angajamentele statelor membre, spunem că UE dorește să atingă până în 2015 obiectivele de dezvoltare ale mileniului și credem că toți partenerii trebuie să fie implicați în acest sens, doar așa va fi posibil. Vom spune acest lucru la întâlnirile G20 și G8 în acest weekend în Canada. Va avea loc întâlnirea G8. Menționați testul de stres și mi se pare că e un lucru foarte posibil. Trebuie să restaurăm încrederea în băncile europene și în uh, viitorul băncilor. Am menționat săptămâna trecută către Parlament domeniul de aplicare a acestui exercițiu, care este discutat de părțile interesate acum, în speță de Comitetul de Autorități de Supraveghere din domeniul bancar european. Autoritățile de supraveghere și miștii de finanțe discută asta. Decizia finală va fi luată în următoarele zile. Noi, ca și Comisie, jucăm un rol important în proces și avem nevoie să ne asigurăm că avem un eșantion reprezentativ în acest test, trebuie să ne gândim și la 2 iulie ca dată limită de publicare a rezultatelor. Deci trebuie să ajungem la un echilibru fragil. În mod ideal, cred că trebuie să luăm în considerare și ultimele dezvoltări în datorile suverane și piețele aferente. Trebuie să abordăm ultimele presiuni de pe aceste piețe și înțeleg că acest comitet al autorităților de supraveghere s-a gândit la această chestiune în ultima vreme și acest exercițiu vizează toate părțile interesate, inclusiv Comisia. Decizia finală va fi luată, după cum vă spuneam, în următoarele câteva zile și, în fine, menționați câțiva dintre dumneavoastră scurgerile de petrol din Golful Mexic. Am discutat cu președintele executiv al BP să mă asigur că BP ia toate măsurile necesare și că tragem învățămintele din această catastrofă ecologică. Și cred că nu doar compania respectivă, ci în general industria trebuie să tragă aceste învățăminte mi s-a oferit asigurări că se iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că operațiunile lor în și în jurul UE mai ales, sunt întreprinse în condiții de siguranță. Revizuim legislația europeană aplicabilă, am lucrat pe acest punct chiar și înainte de această criză, am discutat cu reprezentanții statelor baltice, partenerii noștri, printre care și Finlanda, menționau posibilitatea unor consecințe potențiale în cazul în care s-ar produce o catastrofă ecologică de acest tip în Marea Baltică. Ce am putea face? Deja lucrăm în acest sens, vă spuneam. Cred că un răspuns de reglementare prematur trebuie evitat și Niciun regim de reglementare nu poate oferi garanții de siguranță 100%. Totul depinde de atitudinea și practica industriei. Însă, Comisia nu va ezita să propună schimbări în Europa dacă investigația din Golful Mexic arată că există slăbiciuni. Ne intensificăm contactele, dialogul cu autoritățile naționale și cu autoritățile de reglementare. Domnul Oettinger și comisarul Potocnic, printre alții, au stabilit contacte cu industria la uh, începutul lui mai. De asemenea, ne coordonăm prin MIC un sistem de răspuns la urgență prin uh, agenția SUA, care a răspuns rapid, deci avem contacte. Asta pentru a vă arăta ce inițiative are Comisia în acest sens și ultimul punct menționat de domnul Mauro, îl asigur pe el și pe Parlament că, bineînțeles, Comisia va iniția toate aceste proceduri în spiritul bunei cooperări interinstituționale, pentru că, după cum am spus înainte și am spus și în altă întâlnire, da, Comisia este guvernul economic al domeniile care au fost transferate ca și prerogative de la statele membre către Uniunea Europeană, însă, desigur, trebuie să muncim în cooperare cu toate instituțiile. Consiliul European, de asemenea, are un rol extrem de important de jucat, care apare în tratat, cooperăm și aici, președintele Comisiei este membru al uh, Consiliului European și cu Parlamentul European, desigur. Cred că în spiritul parteneriatului, putem să înregistrăm progrese în acest proiect al nostru. Le mulțumesc acelor eurodeputați care sunt atât de pasionați, de asta avem nevoie și pentru economia noastră. Mulțumesc! Thank you, President. Thank you, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Închid, declar sesiunea închisă. Următoarea sesiune va avea loc pe 5 iulie la Strasbourg. Vă mulțumesc tuturor!